parveni de sigur tuturor colegilor. Și acum, trecem la ordinea de zi. Există doar o singură modificare în programul nostru de lucru și se referă... Uh, stați o secundă, vă rog. E vorba de domnul Alfano care dorea să intervină, dar mai întâi să uh, termin eu cu ordinea de zi și apoi vă dau dumneavoastră cuvântul. În ceea ce privește ziua de joi, grupurile politice au fost de acord ca subiectul cu privire la încălcarea drepturilor omului și a statului de drept ar trebui să se fie transformat în uh, um, încarcerarea militanților pentru drepturile omului în Zimbabwe. Cam atât cu privire la schimbările din această săptămână, dacă există intervenții. Atunci rămâne așa. Celelalte puncte de pe ordinea de zi rămân nemodificate. Doamna Alfano dorea să intervină pe ordinea de zi. Vă rog. Eh, grazie Presidente, eu volevo cogliere l'occasione per... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi dumneavoastră și grupului meu ALDE pentru că în data de 8 ianuarie Parlamentul și-a acordat patronajul Uh, organizației pentru uh, a, cea de-a doua zecea aniversare a, a uh, uciderii tatălui meu. Mulțumesc pe această ocazie tuturor celor care au venit la manifestația impresionantă care a fost reflectată de mass media voi trimite colegilor un document care grupează toate uh, articolele respective în formă digitală. Mulțumim, doamna Alfan. Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea comună uh, agricultura în regiunile ultraperiferice, măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulor mici din Marea Ege. Mai întâi intervine